Vă mulțumim tuturor și acum trecem la doamna Weber. Un raport în ceea ce privește Carta UE, norme standard pentru libertatea mass mediei în Uniunea Europeană și îi dăm cuvântul doamnei raportor pentru 4 minute.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 Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, spunem că libertatea media este un drept fundamental care se află la baza Uniunii Europene. Și așa și este. Însă ne mulțumește faptul, modul în care arată acum libertatea mass media în Uniunea Europeană. Există niște motive să fim mulțumiți, dar există și alte motive puternice care ar trebui să ne îngrijoreze. În această instituție am avut mai multe dezbateri în legătură cu statutul și rolul mass media în mai multe state membre. Aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar Cruz pentru sprijinul constant pentru libertatea media și pluralism. Aș vrea să pot spune același lucru despre comisie în general, însă Însă adevărul e următorul. Acest raport există tocmai pentru că acest Parlament ar fi vrut să vadă o reacție mai puternică din partea Comisiei și mai ales din partea Comisiei pentru Drepturi Fundamentale. De, fi- de fiecare dată când libertatea media a fost amenințată în oricare dintre statele membre. Articolul 2 din tratat și articolul 11 din Carta Europeană privind drepturile fundamentale trebuie să fie protejată cu putere de comisie în funcția sa de gardian al tratatelor. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. De aceea sper că ghidurile și recomandările care apar în acest raport vor fi de acum luate în considerație de comisie și de statele membre. Pentru că acestea reprezintă nu doar Um, opinia noastră ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, ci acestea sunt și rezultatul a sute de ore de consultare cu organizații media, organizații sindicale și organisme de reglementare. Niște standarde de bază, cum ar fi independență jurnalistică și editorială, nu ar trebui să lipsească din nicio um, societate de știri. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine jurnalismul de investigație și cel etic. Ne îngrijorează foarte mult faptul că jurnaliștii sunt tot mai des victimele hărțuirilor și chiar ale violenței. Cerem fiecărui stat membru să se asigure că jurnaliștii pot să raporteze într-un mediu de siguranță. Atacurile împotriva jurnaliștilor ar trebui să fie considerate niște atacuri la adresa libertății mass media și la drepturile cetățenilor de a fi informați. De aceea ar trebui să fie investigate și sancționate. Este foarte important ca în fiecare stat membru să existe o legislație transparentă și stabilă care să îi protejeze pe jurnaliști în misiunea lor ca gardieni ai societății. Ar trebui să evităm situații precum în țara mea, în România, unde după șapte ani de, defaima, de defăimare nu există niciun fel de... defăimare, nu mai este sancționată de codul penal. Acum, după decizia Curții Constituționale, există o confuzie foarte mare în legătură cu recriminalizarea acestei infracțiuni. Raportul pe care îl vom vota mâine cere statelor membre în care defăimarea mai este încă o, o, o o ofensă penală, aceasta să fie decriminalizată cât mai repede. Avem nevoie de o evitare a concentrărilor excesive în media când și mai, pentru că astfel re, revin de aici diferite conflicte, conflicte de interese. E nevoie ca consiliile de supraveghere media să fie independente. Jurnaliștii nu trebuie doar să scrie lucruri despre noi, ci să ne țină pe toți informați și pe noi politicienii să ne țină în alertă. Trebuie să ne asigurăm că aceștia pot să își îndeplinească datoria. Și aceasta este principala

Um, mulțumesc, Kinga a mulțumesc, domnule președinte. Raportul arată foarte clar că autoritățile de reglementare a mass media trebuie să fie independente de guvern, de majoritatea parlamentară sau de orice alt grup de interese. Mă bucur că această formulare a fost adoptată în comisie uh, în unanimitate și sper că adoptarea de mâine va fi și ea una cu o majoritate covârșitoare. Este important ca directiva privind audiovizualul să fie modificată în consecință. Trebuie ca valorile europene să transpară și în domeniul mass media. Raportul solicită Agenției pentru Drepturile Fundamentale să verifice în ce măsură sunt uh, transpuse și aplicate libertățile fundamentale și în ce măsură uh, este sau nu necesar în mass media țărilor membre ca acestea să fie sprijinite de la bugetul de stat. Uh, eu știu că Comisia a ajuns la niște convingeri similare și vreau să mulțumesc doamnei eh, comisar pentru excelenta colaborare de până acum, pe care sper să o continuăm și pe viitor. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim frumos. Doamna Sargentini acum. Dank u, voorzitter. En dank u, mevrouw Weber. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnei raportor, doamna Weber. Am așteptat multă vreme acest raport. Doresc să vă reamintesc de faptul că acest raport, acum după discuții de ani, e acum în fața noastră. Am vorbit despre situația mass media în Italia, în Ungaria. Însă acum nu ne-am răstrâns doar la aceste două țări. Și asta pentru că știm că există mai multe state europene în care se pot face mult mai multe în ceea ce privește libertatea mass media. O democrație adevărată nu poate să existe fără libertatea presei. Acum noi în Parlamentul European nu suntem în stare să dăm dispoziții pentru jurnaliști și nu putem intra în moral în ceea ce privește mass media. Însă dorim să ne asigurăm că aceștia pot să scrie în deplină libertate, că au posibilitatea de a alege și, și cetățenii trebuie să poată alege o publicație sau altă publicație. Ne dorim o diversitate în mass media și de aceea am o întrebare pentru Comisia Europeană. Avem acest raport în Parlamentul European, sperăm că va fi adoptat mâine cu majoritate și atunci putem să așteptăm de la dumneavoastră documente care să se axeze mai mult pe libertatea mass mediei, astfel încât și jurnaliștilor să li se asigure din punct de vedere juridic libertatea de exprimare. Mulțumim, spune domnul președinte, domnul Pierkovski. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport, la punctul 31, Parlamentul European solicită Comisiei să verifice dacă statele membre își acordă licența de radiodifuziune pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale. Cred că Comisia Europeană ar trebui, în primul rând, să analizeze situația practicilor de discriminare și să limiteze, care limitează libertatea mass-mediei catolice în Polonia. Mă refer uh, la faptul că uh, au fost, uh, a fost blocată difuzarea televiziunii ca catolice. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru sprijinul acordat, dar în ultimele șase luni n-am mai primit nicio mână de ajutor. Nu de mult a avut loc o audiere în Parlamentul European în ceea ce privește practici discriminatorii împotriva mass mediei catolice în Polonia. politicienii și cetățenii din Polonia au strâns 2000 de semnături împotriva acestor cazuri de discriminare. Dacă dorim să dăm date de seriozitate, Parlamentul și Comisia ar trebui să fie atenți la astfel de chestiuni. Domnul Zubro. Panie przewodniczący, szanowni państwo, problem wolności. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, problema libertății mass media este o problemă fundamentală, pentru că fără libertatea mass media nu există democrație. Dar nu există standarde în această privință. Din nefericire, dincolo de un oarecare zgomot verbal de partea Comisiei, uh, vedem că se aplică standarde duble și multiple din partea acestea, ceea ce ne îngrijorează. N-ar trebui doar să numim țările, statele membre unde considerăm că mass media este uh, sub amenințare, dar trebuie să intervenim. Trebuie să intervenim ori de câte ori se constată o restricționare sau un abuz comis împotriva uh, mass media. Trebuie să ne îngrijoreze acest lucru, pentru că pentru libertatea presei este unul din pilonii fundamentali pe care se bazează UE. Unul din foștii mei profesori, domnul Pietrovski, a vorbit uh, tocmai acum despre uh, problemele pe care le are cu licențierea un post de televiziune uh, privat în Polonia. Situația este într-adevăr reală și Comisia Europeană până acum n-a reacționat deloc. Noi am dorit să, ca Comisia Europeană să reacționeze cu aceleași standarde și cu aceeași tărie ca și în alte Ă, cazuri. Mulțumesc. Domnul Ernhauser, are cuvântul. Ă, mulțumesc, stimată doamnă Weber. Aș dori să discut despre o temă și anume neutralitatea rețelelor. Acesta apare o singură dată în raport și asta în avizul Comisiei Cult. Apare într-o singură parte a documentului. În documentul dumneavoastră această neutralitate nu apare și mie îmi pare rău de acest fapt. Trăim acum într-o societate digitală. Nu doar computerele sunt legate una, unul de altul, ci mai în viitor vor exista tot felul de alte aparate care vor fi legate unele de ele. Cărțile, ziarele, toate sunt digitalizate acum. În ceea ce privește neutralitatea rețet, uh, rețelelor, faptul că datele trebuie să fie tratate în mod egal e o chestiune foarte importantă în ceea ce privește libertatea mass media și libertatea de exprimare. De aceea eu cred că e foarte important ca la nivel european să existe acest principiu al neutralității rețelelor. Mulțumesc! Mulțumim! Acum doamna Eseia. Mulțumesc, doamnă comisar. S-a spus uh, că mass media reprezintă paznicii puterii uh, și uh, mass media, libertatea mass media reprezintă un element al democrației. Deci restricțiile asupra mass media și asupra libertății de exprimare sunt uh, extrem de îngrijorătoare. Oamenii au dreptul de a primi, de a primi informații, iar uh, aceste, acest drept uh, trebuie să fie valabil și pentru motoarele de căutare, pentru mass, pentru mass media nouă. Există uh, autorități în statele membre care supraveghează libertatea mass mediei. Uh, dar există și Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a, care a impus uh, pluralismul mass mediei. Consiliul Europei a făcut rapoarte regulate în ceea ce privește libertatea mass media, care reprezintă unul dintre criteriile de la Copenhaga pe care le impunem uh, țărilor care candidează la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Tabajdi. Domnul Tabajdi. Doamna Cruz, doamna comisar, sunt într totul de acord cu raportul doamnei Weber și mulțumesc pentru acest raport. Sprijin și eu a solicitarea adresată Comisiei de a elabora norme de drept care să reglementeze în plan european libertatea de expresie, libertatea de opinie, libertatea presei. De asemenea, Eh, salut eh, eh, elaborarea unui mecanism de elaborare și supraveghere a modului în care libertatea mass media este exercitată. Știm că legea mass media din Ungaria a generat deja unele măsuri și reacții din partea Comisiei Europene. Aceste reacții au stat și la baza raportului nostru Într-adevăr, la intervenția Comisiei au fost operate unele modificări în scena mass media din Ungaria, dar rămâne încă un mare neajuns uh, raportarea știrilor și știrile publice la posturile publice în continuare sunt trunchiate, sunt manipulative, sunt pline din minciuni și asta pe banii contribuabilului uh, din Ungaria. De aceea cetățenii ungari nu sunt bine informați în momentul prezent. Mulțumesc! panie przewodniczący! to sprawozdanie warte jest poparcia chociażby dlatego że znalazła się tam również. domnule președinte doamnelor și domnilor acest raport merită să fie sprijinit. există anumite părți ale textului care au de a face cu media publică. țin să i mulțumesc doamnei raportor pentru acest fapt. sugestia a venit de la comisia pentru cultură care a fost una dintre inițiatoare. aș deci, și eu fiind unul din inițiatori vreau să sprijin aceste paragrafe. Bineînțeles că în Europa situația e ceva mai bună decât în alte părți ale lumii, însă acest lucru nu înseamnă că e o situație satisfăcătoare. Colegii mei au dat exemplu că o, o, un post de televiziune eu vă pot informa și asupra faptului că Ministerul de Transporturi a cerut 8 milioane de euro garanție de la unul dintre ziare care a scris despre ceasurile acestuia, niște ceasuri care ar fi mult prea scumpe față de ceea ce și-ar putea ieri permite din salariu. Prim-ministrul polonez a dat în judecată una dintre publicații pentru o glumă care a apărut de 1 aprilie. Pentru această glumă stupidă, jurnaliștii sunt acum în instanță. Încă o dată, aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport și țin să cer comisiei să examineze ce se întâmplă în țările europene. Mulțumim foarte mulți din Polonia. Acum doamna Iezdovielska. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, acum trei ani am adoptat directiva privind serviciile audiovizuale. Și suntem acum pe calea cea bună. Dar, doamna raportor uh, face referire la faptul că minorii nu sunt suficient protejați în ceea ce privește uh, conținutul audiovizual dumneaei face referire la reclame care vizează minorii. Ar trebui să introducem niște măsuri neoficiale, poate un cod de conduită la nivelul statelor membre în ceea ce privește publicitate dăunătoare, mai ales reclamele la produse cu conținut de zahăr sau de sare ridicat. Cercetarea arată că aceste produse sunt foarte dăunătoare sănătății și pot duce la diabet sau obezitate în rândul copiilor. Medicii trag semnalul de alarmă în ceea ce privește obezitatea, care s-ar putea să devină o, una de cele mai grave probleme în Uniunea Europeană. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a opri. În primul rând trebuie să nu mai mâncăm carne, așa cum fac eu, spune domnul președinte. Acum dăm cuvântul domnului Coferati. domnule președinte. Il tema della libertà Mulțumesc, domnule președinte. Libertatea mass media este o chestiune importantă și, în același timp, o problemă foarte complexă pentru că în diferite planuri pot apăra o serie de limitări și restricționări care nu sunt vizibile cu ochiul liber din prima clipă. De multe ori se, se procedează ca în Ungaria prin eh, niște eh, legi eh, care au impact indirect, dar există și măsuri de restricționare directe prin eliminarea sau ne, ne permiterea accesului unor posturi mici, unor, unor entități de radiodifuziune mici la anumite spectre de frecvență și așa mai departe. Și mai este și mm, cazul în care Uh, așa cum s-a întâmplat și în țara mea de mai multe ori, proprietarii, deținătorii unor mari instituții de media sunt și politicieni de prim rang. Trebuie să mai urmărim și situația de internet, pentru că și acolo se transferă și se transportă foarte multă informație și noi dorim să existe o libertate pentru toți. Deci nu avem voie să ne cantonăm doar la sfera mediilor, mass mediei tradiționale. Mulțumesc. Domnul Kelly, este clar că principiul fundamental al situației noastre democratice e libertatea presei. Cred că cu toții putem fi de acord cu acest fapt. E foarte important. Și și în Uniunea Europeană ne dorim să avem standardele cele mai înalte posibile în fiecare dintre statele membre. Bineînțeles că există diferite feluri prin care libertatea presei este manipulată. Auzim de diferite mm, trusturi media care control, controlează conținutul, alții care controlează jurnaliști individuali, influențează televiziunea și așa mai departe. Însă, odată cu libertatea vine și responsabilitatea. Și asta mai ales când vorbim despre și despre aportarea a ceea ce se întâmplă aici, în Uniunea Europeană. Anumiți, uh, anumite societăți media sunt parțiale, ca să mă exprim cât mai ușor. E nevoie să existe un joc echitabil și e nevoie de standarde înalte și în ceea ce privește libertatea și impunerea în aplicarea libertății pentru presă, astfel încât să se bucure de autoritatea de care are nevoie. Și acum, doamna Dăncilă

domnule președinte. Colega Weber a făcut o treabă excelentă cu acest raport privind libertatea și pluralismul presei în Europa. Acest raport este, după părerea mea, adaptat acestor vremuri noi de după tratatul de la Lisabona și, tre- și trebuie să ținem cont de realitatea mass media care a pătruns pe un nou teren. Nu mai este mass media locale, nu mai există știri locale uh, mass media vizează toți, europe, toți europenii și dezbaterile europene ne-au arătat acest lucru, ne-au arătat și faptul că uh, Uh, sfera mediatică reprezintă o dezbatere publică europeană foarte importantă în ceea ce privește garantarea unei democrații europene care să funcționeze. Iar aici uh, mă alătur uh, celor spuse și comentariilor făcute de grupul la nivel înalt pe care l-a numit doamna comisar Cruz la momentul potrivit. Iată că este momentul acum cu această nouă interpretare pe care am primit-o, faptul că Uniunea Europeană are interesul și, a solicit, și i-a fost solicitat de către cetățeni să uh, facă progres în ceea ce privește legislația mass media și are un temei juridic pentru a face acest lucru. Deci trebuie să lăsăm deoparte uh, argumente artificiale cum ar fi subsidiaritatea și să ne aplicăm mai mult asupra aspectul protecției drepturilor fundamentale, dreptul la informare și la un jurnalism independent uh, la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumim și noi, spune președintele, și acum doamna comisar. Aveți cuvântul. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscătoare Renate Weber pentru raportul său și sunt recunoscătoare și pentru opiniile și pozițiile exprimate de doamnele și domnii deputați în această sală. Abia aștept uh, votul de mâine și dacă ceea ce am auzit azi uh, este într-adevăr uh, rezultatul final, atunci uh, cu siguranță că putem considera încă de pe acum că ne vom fi adus contribuția la un climat de mai mult respect pentru libertatea mass media în Europa. Am văzut săptămâna trecută că și în Statele Unite uh, există o mari provocări la adresa provo- protecției libertății jurnalistice și a jurnaliștilor. Nu este de altfel prima dată că s-a dezbătut aici uh, libertatea uh, presei în acest parlament. Într-adevăr, este una din valorile fundamentale a democrației noastre. Uh, sigur că dumneavoastră ați arătat cu degetul spre comisie, dar trebuie să spun că noi eh, deja intervenim când numim o țară eh, ca eh, un stat membru care încalcă anumite reguli. Numai că pentru a interveni mai mult avem nevoie de instrumente adecvate și mă bucur că de data aceasta raportul este nu numai clar, ci și face propuneri concrete care ne ajută pe noi să lansăm un dialog constructiv cu statele membre, să vedem ce măsuri se impun și cine va trebui să le aplice. Avem nevoie mai întâi de o claritate mai mare în ce privește competențele UE în acest plan, pentru că ai nevoie de competențe pentru a putea acționa. În al doilea rând, uh, Trebuie să reflectăm cum anume să punem în valoare aceste competențe și, în al treilea rând, trebuie să existe o, valoare, o voință politică a statelor membre de a interveni, pentru că este un joc comun al nostru al tuturor. Eu văd că Parlamentul și-a arătat deja acest angajament și am încrederea că <clears throat> președinția lituaniană va fructifica acest Elan. Uh, grupul de lucru la nivel înalt, uh, sub președinția fostului președinte lituanian, va revela cele mai importante element, provocări la adresa libertății uh, mass media. De asemenea, până la sfârșitul anului, Uh, va fi elaborat un raport al nostru cu 30 de recomandări și unele dintre aceste recomandări, doamna Weber, sunt similare cu cele pe care le-ați formulat dumneavoastră. Deci uh, putem spune că suntem deja activi în uh, ce privește unele din recomandările dumneavoastră cu privire la grupul de lucru la nivel înalt, dar și în alte domenii. De exemplu, suntem în curs de punere în aplicare a instrumentului de monitorizare libertății media, mass media. Uh, uh, o vom face în baza unei linii bugetare pe care tocmai dumneavoastră ați aprobată. Vom utiliza acest instrument acolo unde considerăm că libertatea presei este amenințată în Europa. De asemenea, vom uh, continua cu proiectul pilot pentru libertatea presei și a mass media lansările de eh, eh, oferte eh, vor începe cât se poate de curând și vom participa la acest pilot, proiect pilot cu toți actorii vizați. În același timp, vom lansa niște consultări publice. Mai întâi vom strânge feedback pe, cu privire la toate recomandările grupului de lucru la nivel înalt. O a doua consultare, mai specifică, va fi să vedem care uh, pot fi identificate ca, uh, care instituții pot fi identificate ca um, instituții cu abilități de reglementare în domeniul libertății mass media. Și tocmai de aceea raportul Renate Weber este foarte binevenit pentru că este uh, adoptat tocmai în toiul dezbaterilor și consultărilor. Nici nu se putea mai bine. După încheierea consultărilor la mijlocul lunii iunie, vom avea o mai bună imagine asupra măsurilor pe care va trebui să le luăm. Domnule președinte, sper că vom mai avea posibilitatea să discutăm acțiuni viitoare comune, dar și în același timp să punem în aplicare deja unele prime măsuri care se vor naște din colaborarea noastră cu Parlamentul European. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, doamna eh, Cruz, eh, dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru un răspuns foarte interesant și vrem să mulțumim și doamnei Weber pentru un raport extrem de interesant. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se mai scrie cineva cuvânt? Vă mulțumesc foarte mult. Dezbaterea uh, s-a încheiat. Uh, votul va fi mâine la 12.30. Și acum urmează raportul uh, Boris cu privire la implementarea directivei de servicii mass media audiovizuale. Raportorul are cuvântul timp de, timp de 4 minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte.